respectarea Iniziamo le dichiarazioni. Începem explicațiile de vot cu raportul Gebhardt, punerea în aplicare a directivei privind serviciile. Dau cuvântul domnului Mastela, în ciuda zgomotului ambient. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Obiectivul directivei privind serviciile, care a intrat în vigoare în decembrie 2006, este să permită deschiderea pieții pentru servicii în Uniunea Europeană și să elimine toate barierele protecționiste și toate obstacolele arbitrare și toate normele discriminatorii. Parlamentul European a insistat întotdeauna asupra faptului că această directivă n-ar trebui să fie un pretext pentru o dereglementare periculoasă a anumitor sectoare economice sau pentru a prejudicia drepturile uh, lucrătorilor. Pentru că principiul țării de destinație a fost înlocuit și eu am votat pentru acest raport deoarece se propune actualizarea acestei directive și se cere ajutarea celor uh, țări care au înregistrat carențe în aplicarea acestei directive sau întârzieri. Doamnă președinte, este foarte greu să te exprimi în asemenea condiții. Îmi pare rău, domnule Mastera, spune președinta. Dau acum cuvântul domnului Bilan. Dziękuję bardzo. Rozwój europejskiego rynku usług jest niezwykle... Mulțumesc. Evoluțiile pieței europene a serviciilor reprezintă un factor foarte important de creștere în statele noastre. De aceea e foarte important ca Parlamentul să uh, urmărească îndeaproape implementarea directivei serviciilor. Obiectivul nostru primordial a fost să facilităm furnizarea de servicii în întreaga Europa. De aceea considerăm că este surprinzător faptul că acum anumite state membre creează obstacole artificiale în calea furnizării de servicii mm, și uh, nu țin cont de faptul că 90% dintre noile locuri de muncă se creează în sectorul serviciilor. De aceea, directiva serviciilor este extrem de importantă pentru economia noastră. De aceea, mă bucur că s-au prezentat rezultatele concrete ale acestei directive. Vă mulțumesc! Grazie. La parola all'onorevole Morgan. Mulțumesc. care cuvântul domnul sau doamna Morganti. Onorevoli colleghi. Doamnă președinte, dați colegi, eu am votat împotriva acestui raport despre aplicarea directivei serviciilor, așa numita directivă Bolkenstein, deoarece se dorea crearea de mai multă concurență în Europa și un, se dorea acordarea de ajutor IMM-urilor, însă adevăratul obiectiv al acestei directive este să aducă un prejudiciu IMM-urilor noastre. Să ne gândim la toți acei oameni care și-au pierdut Uh, întreaga investiție și au pierdut toate economiile pentru că obiectivul de activitate al uh, societăților, de exemplu în stațiunile balneare, a fost uh, furat, a dispărut. A fost o directivă care a favorizat multinaționalele, principalele grupuri industriale și asta s-a întâmplat mai ales în Italia, cum spuneam, interesele micilor noastre întreprinderi au fost prejudiciate. Noi trebuie să apărăm excelența italiană și să ne apărăm tradițiile. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cozlic. Ďakujem pekne. Vážený pán prezident. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Stimate doamnă președinte, stimați colegi, directiva privind serviciilor, serviciile solicită practic îmbunătățirea situației pe piața comună. Însă, din păcate, în practică, toate principiile incluse în această directivă nu sunt respectate. Vedem că domeniul de aplicare al directivei nu este respectat, de asemenea nu există puncte de contact comune și nu există colaborare transfrontalieră în ceea ce privește implementarea reglementărilor. Conform directivei, uh, trebuie să fie create uh, centre de contact care să rezolve toate problemele uh, existente pe piața comună. Aceste centre ar putea oferi o serie de informație, informații consumatorilor și, de asemenea, între, întreprinzătorilor. Serviciile reprezintă mai mult de 50% din PIB-ul european. IMM-urile care creează servicii ar putea să ducă la crearea unor noi locuri de muncă. De asemenea, trebuie să le sprijinim. Urmează domnul Balcitis. Ačiū gerbiamas, gerbiamą pirmininkę. Manau, kad paslaugų direct... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Consider că directiva privind serviciile și evaluarea acesteia ne oferă posibilitatea de a observa dacă aceste reglementări uh, într-adevăr duc la dezvoltarea sectorului serviciilor în statele membre. Este important ca în toate etapele implementării acestei directive acele servicii considerate drept uh, de maximă importanță pentru opinia publică, pentru public pe ansamblu, să fie create uh, și oferite în așa fel încât toate reglementările să fie respectate. Tocmai de aceea este importantă crearea acestor centre de contact în întreaga în, între, în toate statele membre și de asemenea finanțarea corespunzătoare a acestora. Vă mulțumesc. Vă mulțumim. Urmează domnul Hannan. Madam Deputy Speaker. Mulțumesc, doamnă vicepreședinte. A fost o neînțelegere încă de la începutul Uniunii Europene în legătură cu ce înseamnă o piață liberă a bunurilor și serviciilor. Atunci când cei din circumscripția mea au votat pentru intrarea în comunitatea europeană, au crezut că, în 1975, au crezut că asta va însemna o recunoaștere a produselor reciprocă și anume că dacă vinzi o sticlă de apă în Marea Britanie, vei putea să vinzi același tip de apă și în Franța și în Italia. Însă au descoperit acum că, de fapt, e vorba de standardizare, că apa minerală trebuie să conțină anumite minerale, dar nu altele că trebuie să aibă un volum mai mic decât X, dar mai mare decât Y și au descoperit astfel că un produs uh, bun pentru export poate să, fie, să devină uh, incriminat în, chiar în țara lui de origine. Și asta s-a întâmplat uh, prin prevederile privind bunurile și serviciile, uh, opțiunile pentru consumatori au devenit limitate și uh, Uniunea Europeană impune foarte multe specificații și uh, își, uh, Uniunea Europeană își exportă costurile, de aceea PIB-ul nostru scade și rămânem blocați și limitați în acest bloc regional. Onorevole Kamal. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kamal. Thank you very much, Madam President. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mi-aduc aminte când am discutat prima oară despre această directivă în fostul mandat al Parlamentului. A fost o directivă foarte controversată și eu am fost raportor al comerțului despre servicii și comerț și am spus că multe servicii ar trebui să fie liberalizate, că e vorba despre uh, furnizarea de apă potabilă, de educație, de alte servicii care ar trebui să dea uh, mai multe opțiuni uh, consumatorilor și să se pună capăt monopolurilor cum spuneam, au fost discuții foarte controversate și acum vorbim despre serviciile de, de interes uh, um, economice de interes general. Și ne întrebăm dacă chiar poți să spui că ai așa de mult de ales atunci când uh, te duci la supermarket și dacă uh, cu adevărat au avut de câștigat serviciile ce privesc uh, educația sau alte servicii de adevărat interes general. Deci, implicațiile au fost că s-a ajuns la o, o finanțare inadecvată, insuficientă pentru acele servicii care sunt cu adevărat de interes general. Deci ar fi cazul să uh, ne îndetăm către o mai mare liberalizare în spiritul inițial al acestei directive. Vă mulțumim, trecem la explicațiile de vot asupra raportului Cancian dreptele pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și autocarul, dau cuvântul domnului Messner. Però, sì. Prego. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să Vă explic de ce grupul ALDE s-a abținut la, această, la acest vot. E bine să avem drepturi, e, drept, e bine ca drepturile persoanelor cu handicap să fie protejate, însă aceste drepturi sunt protejate doar în cazul călătorilor pe distanțe lungi. Din, prin urmare, nu putem vorbi despre adevărarea garantare a drepturilor pasagerilor. Această directivă se aplică doar în cazul uh, călătoriilor cu o distanță, pe o distanță mai mare de 250 de kilometri. Prin urmare, e clar că cetățenii din Malta, din uh, Liechtenstein și din alte state membre mici nu au niciun fel de drepturi. Cred că Europa dorește să garanteze libera, libertatea de mișcare pentru persoane și uh, servicii și produse. Și tocmai de aceea, în contextul acesta, directiva noastră, practic, nu uh, transformă în realitate tocmai această ambiție a noastră. Tocmai de aceea ne-am, am, uh, ne-am abținut, pentru că, uh, în ciuda tuturor deficitelor, suntem de părere că există o serie de elemente pozitive ale acestei directive. Urmează domnul Mastela. Doamna președinte, propunerea de regulament a Comisiei prezentată încă din anul 2008 prevedea să existe noi drepturi pentru pasagerii autobuzelor în Europa, similare cu drepturile uh, aplicate pentru alte mijloace de transport, astfel încât drepturile erau uh, echitabile și egale uh, pentru utilizatorii transporturilor din diferitele state membre. Dar în timpul procedurii de conciliere s-a ajuns la un text final pe care l-am votat astăzi care este un compromis bine echilibrat și satisfăcător, atâta timp cât sunt protejate drepturile pasagerilor, fără ca acest lucru să reprezintă o povară prea grea pentru operatorii de asemenea transporturi și mai ales pentru întreprinderile mici și e, mijlocii. Eu cred că procedura de conciliere a fost un adevărat succes pentru Parlamentul European, pentru că principalele noastre cerințe au fost respectate. Uh, mai ales uh, uh, respectarea drepturilor fundamentale ale pasagerilor pentru distanțele mer și existența unor forme de uh, compensații, de rambursare și de plătire de uh, uh, daune în cazul unor accidente. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Milan. Vă mulțumesc, domnule, doamnă președintă se vorbește despre noi drepturi, dar ar trebui ca aceste drepturi să fie mai bine răspândite și ar trebui ca drepturile categoriilor celor mai vulnerabile, că e vorba despre persoanele cu mobilitate redusă, despre persoane vârstnice și așa mai departe, să fie mai bine respectate, pentru că în acest raport se stabilesc standarde de calitate omogene, dar numai pentru distanțele care depășesc 250 de kilometri, ceea ce înseamnă că pentru transporturile pe distanțe mici, pentru transporturile locale, aceste drepturi drepturi nu sunt garantate. Trebuie să fim prudenți mai ales în ce privește organismele care se vor ocupa de aplicarea acestei directive și de monitorizarea ei. Cred că este un succes pentru Parlamentul European, cred că este un semnal pozitiv pentru cetățeni, dar un compromis presupune tot timpul uh, renunțarea la anumite lucruri. Noi am demonstrat în acest for că suntem uh, buni apărători ai drepturilor cetățenilor uh, spre diferență de Consiliu care se gândește numai la propriile sale interese. Vă mulțumesc, care cuvântul domnul Ugeas. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu vreau să felicit pe domnul Cancian pentru munca foarte uh, bună pe care a făcut-o pentru acest raport. Însă, domnule Mastela, nu pot să fiu de acord cu dumneavoastră. Nu cred că acest raport este o mare victorie pentru cetățenii noștri. Gândiți-vă că cetățenii noștri sunt protejați numai dacă fac un traseu mai lung de 250 de kilometri într-un autobuz sau un autocar. Cum pot să spui că drepturile cetățenilor europeni sunt protejate? Așa cum a spus și colegul uh, Gesner, pentru state întregi, precum Cipru, Luxemburg și Malta, putem să spunem că nu există niciun fel de protecție. Iată de ce eu am vrut să mă abțin. Nu spun că nu sunt niște drepturi protejate, nu spun că nu este un lucru pozitiv. Da, poate să fie eh, interesant pentru eh, persoanele în vârstă, pentru persoanele cu mobilitate redusă. Însă trebuie să spunem că ar trebui cât mai repede să existe legislație pentru a proteja cu adevărat drepturile cetățenilor. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Tacu. Arvoisa rouva puhemies. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. În primul rând, aș vrea să spun că este foarte important să uh, ne ocupăm de drepturile cetățenilor, dar când vorbim de drepturi, trebuie să ne amintim că acestea sunt strâns legate și de obligații. Nu poți să ai drepturi fără să ai și responsabilități. Și când, mă, când analizez această propunere de protecție a drepturilor pasagerilor care călătoresc cu autobuzul și cu autocarul, constat că este foarte pozitivă, dar dacă ne uităm la situația din Europa, constatăm diferențe foarte mari în Finlanda sunt companii foarte mici, familiale și se pune întrebarea dacă n-ar trebui să, dacă noi nu cumva creștem povara și costurile pentru aceste firme familiale. Sigur că am fost flexibili din multe puncte de vedere și am ținut cont de diferite aspecte, însă eu cred că aici valoarea adăugată este să protejăm persoanele cu mobilitate limitată. Și cred că e foarte bine că s-a ținut cont de acestea și că s-au ameliorat condițiile pentru călătoria acestora. Însă, atunci când vorbești de drepturi, trebuie să vorbești și de responsabilități și trebuie să ne asigurăm că costurile nu cresc foarte mult pentru IMM-urile din domeniu. Mulțumesc. Domnul, doamna Harkin. Thank you, Madam Chair. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am votat în favoarea acestui raport. Asta chiar dacă am considerat că nu, s-a, nu se merge suficient de departe. Însă raportul reprezintă un pas înainte și noi, la nivelul Uniunii Europene, acționăm cu pași mici. Asta am făcut și astăzi. E clar că anumite state membre sunt uh, în afara acestei, nu fac obiectul acestui regulament și, e, și deplor faptul că acest regulament se aplică doar în cazul călătoriilor pe o distanță mai mare de 250 de, kilograme, de uh, kilometri, îmi cer scuze. Uh, cu toate acestea, sunt încântată de faptul că câteva dintre uh, drepturile de bază incluse în acest regulament se aplică și în cazul distanțelor scurte și se aplică în cazul persoanelor cu uh, mobilitate redusă sau cu dizabilități. Printre aceste drepturi se uh, Uh, putem include și formarea obligația de formare a angajaților pentru colaborarea cu astfel de pasageri. În orice caz, există o perioadă de tranziție pentru implementarea acestui regulament și uh, cer statelor membre să folosească această uh, perioadă pentru a asigura implementarea 100% a regulamentului. Vă mulțumesc! Vă mulțumim. Urmează domnul Gallagher. Thank you, President. President, I strongly support Mulțumesc. Eu susțin drepturile călătorilor și protecția drepturilor persoanelor cu handicap, însă nu îmi place neapărat compromisul la care s-a ajuns. Eu aș fi preferat un prag de 300 de kilometri pentru că acesta ar fi permis Irlandei să acorde derogări pentru zonele mici din circumscripția mea, Donegal, Mail și Galway. Și aș, aceste regiuni nu se încadrează la nivelul de 250 de kilometri și cred că uh, serviciile care operează în aceste regiuni pot fi afectate negativ. De asemenea, în ceea ce privește costurile, cred că creșterea acestora va face ca anumiți operatori să iasă de pe piață și este, aceasta este o problemă pentru că în multe situații nu există alternative de transport. Uh, Sperăm ca perioada de derogare să poate să dea o șansă celor care nu intră în categoria de 250 să se adapteze. Deci sunt de acord în principiu, însă m-am abținut din motivele menționate acum. Mulțumesc. Domnul Kozlik. Ďakujem pekne Vă mulțumesc, președinte, colegi. Anual, mai mult de 70 de milioane de cetățeni europeni folosesc autobuzele anual. Tocmai de aceea ar fi fost timpul ca un regulament să intre în vigoare, un regulament care protejează uh, pasagerii ce folosesc uh, acest mijloc de transport. Călătorii vor uh, avea 12 drepturi fundamentale indiferent de distanța pe care o parcurg. În cazul întârzierilor, accidentelor uh, uh, sau uh, decesurilor, persoanele care călătoresc pe distanțe lungi vor avea drepturi suplimentare. Și de asemenea, toți cetățenii vor primi informațiile necesare. Însă această limită de 250 de kilometri nu este acceptabilă pentru statele mici. Eh, statele mici. În orice caz, eh, persoanele cu mobilitate redusă vor primi ajutorul eh, de care au nevoie. Sper că pe viitor însă vom reuși să suplimentăm toate aceste drepturi și că vom reuși să ajungem la un sistem unitar al drepturilor pasagerilor, indiferent de mijlocul de transport folosit. Urmează domnul Micolacic. Vă mulțumesc, doamnă președinte. drepturile pasagerilor care folosesc autocarul și autobuzul trebuie să fie reglementat într-o manieră clară la nivelul Uniunii Europene. Textul regulamentului pe care l-am discutat astăzi reprezintă un compromis pozitiv, după părerea mea. Sunt încântată de faptul că acest text reglementează corect și clar drepturile pasagerilor. Salut în special faptul că drepturile pasagerilor cu mobilitate redusă sau cu dizabilități sunt luate în considerare. De asemenea, despăgubirea pe care pasagerii o vor primi în cazul în care lucrul acesta este necesar, necesar și, de asemenea, formarea personalului operatorilor de astfel de servicii vor fi un element esențial în lupta împotriva discriminării persoanelor cu mobilitate redusă, respectiv uh, dizabilități. Urmează domnul Iar. Doamnă președinte, am, am votat în favoarea acestui raport. De ce? Pentru că reprezintă o îmbunătățire sporită a situației actuale. Am putut să ajungem la o, un echilibru între drepturile pasagerilor și, de asemenea, dorințele IMM-urilor. Domeniul de aplicare a acestui regulament se referă la călătoriile de peste 250 de kilometri. De asemenea, cetățenii sau pasagerii au dreptul la despăgubire în cazul întârzierilor de peste două ore, respectiv la, în cazul anulării călătoriilor. Am reușit să obținem un rezultat foarte important, după părerea mea, tocmai prin faptul că aceste despăgubiri sunt uh, garantate. Iar în ceea ce privește distanța de 250 de kilometri, niciodată nu este interzisă, practic, îmbunătățirea actelor, legislativelor, actelor legislative și cred că lucrul acesta îl putem face și în cazul uh, de față. Urmează domnul Balcitis. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Dați-mi voie să îl felicit pe raportor pentru faptul că documentul pe care l-am promulgat astăzi reprezintă un compromis foarte solid. Acest compromis uh, protejează drepturile pasagerilor astfel încât uh, nu se periclitează în același timp uh, și uh, pentru că în același timp nu se periclitează drepturile și uh, condițiile pentru, pe care diferitele, diferiții operatori trebuie să le ia în calcul. Practic, garantăm drepturi persoanelor cu handicap, respectiv a persoanelor cu mobilitate redusă și îmbunătățim cadrul transporturilor per ansamblu. Vă mulțumim, urmează domnul Antonioții. Vă mulțumesc, președinte. Salut raportul domnului Canciani. Mulțumesc pentru munca deosebită făcută și pentru rezultatele bune pe care eh, le-a obținut în urma concilierii cu Consiliul. Din punctul de vedere al obiectului eh, de uh, acoperire al directivei, putem să spunem că cele 12 drepturi fundamentale reprezintă un pas important în ce privește protecția drepturilor pasagerilor. Că e vorba despre persoanele cu handicap, despre cele cu mobilitate redusă, ele s-au aflat în centrul atenției acestei propuneri de directive, pentru că ei trebuie să aibă un acces nediscriminatoriu la acest, orice tip de transport. S-a vorbit și despre formarea personalului, despre uh, folosirea uh, publicității, despre informațiile care trebuie furnizate în timpul călătoriei. Textul final garantează drepturile pasagerilor fără a agrava uh, uh, situația IMM-urilor din acest sector, pentru că este clar că micile întreprinderi nu ar fi putut să suporte cheltuieli foarte mari în plus uh, în activitățile lor de zi cu zi. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Dodds. Madam President. Îmi dau seama că sunt multe aspecte pozitive legate de acest raport și susțin puternic dreptul celor cu handicap de a avea acces la transport și la compensări. Însă consider că astfel de sisteme ar trebui să fie implementate de guvernele naționale și de asemenea, cred că povara financiară legată de această propunere va fi prohibitivă pentru mulți furnizori de servicii de transport. Parlamentul European trebuie să-și amintească că multe firme de autobuze și autocare sunt familiale, sunt destul de mici și se află sub presiuni enorme ca urmare a crizei din ultimele 12-15 luni. Pentru uh, firmele private, Costurile mai mari vor avea doar două consecințe, prețuri mai mari de, ale biletelor pentru pasageri și uh, reduceri ale curselor. Și foarte multe uh, firme care oferau servicii pentru persoane cu handicap vor fi scoase complet de pe piață. Mulțumesc! Domnul Fidanța. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am făcut drum lung până la votul care a avut loc astăzi și uh, felicitări din inimă domnului Cancean care a reușit să străbate acest uh, drum cu multă hotărâre. Acum toți utilizatorii transporturilor cu autocarul și autobuzul pot să se bucure de faptul că drepturile lor sunt protejate și s-a ajuns până la urmă la un text unic după ce au existat nenumărate reglementări. Da, am fi putut să avem alte puncte de plecare, dar faptul că toate țările europene intră în domeniul de aplicare al, al regulamentului, cu excepția a două, putem să spunem că este un mare progres. Da, s-a vorbit despre această distanță plafon de 250 de kilometri. Am auzit Uh, ce au spus colegii în timpul dezbaterii, care, din fericire, a fost dezmințit de cei care au luat cuvântul la explicațiile de vot, și anume că existau anumiți pasageri a căror drepturi uh, nu erau respectate. Eu cred că trebuie să fim, să fim mândri de rezultatul la care am ajuns și de acest text. Mulțumesc înainte de a da cuvântul doamnei Ovir. Vreau să vă spun că pentru a putea lua cuvântul în cadrul explicațiilor de vot, trebuie să faceți o solicitare în scris în zilele care precedează votul respectiv. Acum are cuvântul doamna Ovir. Et mul jäi tegemata see taotluse esitamine. Îmi cer scuze că nu m-am înscris la timp, doamnă președinte. Eu am votat împotriva acestui raport. De ce? Pentru că acest raport nu garantează tratamentul echitabil al tuturor pasagerilor. De asemenea, acest raport practic nu se aplică în cazul statelor membre mici. Acest uh, raport este, prin urmare, sau poate fi implementat în statele mici doar într-o manieră uh, parțială. Cine folosește autobuzul? persoanele tinere, persoanele mai puțin bogate și tocmai de aceea nu sunt de acord cu acest document. Mulțumesc! Trecem la explicațiile de vot în ce privește raportul Calanan asupra standardelor de performanță privind emisiile pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Începem cu domnul Grid. Dziękuję pani przewodnicząca. Został osiągnięty kompromis w zakresie y, pojazdów użytkowych. Mulțumesc. S-a ajuns aici la un compromis în legătură cu vehiculele utilitare ușoare noi. Un compromis pe baza propunerilor ITRE și ENVI din Parlament. Am redus limitele de emisii de la 203 grame la 147 de grame ceea ce este extrem de important din uh, perspectiva costurilor, pentru ca uh, acestea să fie suportate de utilizatorii acestor vehicule și uh, întrebarea este cine utilizează astfel de vehicule. E vorba de IMM-uri. Și noi vorbim de mult timp despre cum să susținem IMM-urile. Așadar, ar trebui să abolim orice fel de obstacole din calea dezvoltării IMM-urilor. Sper că vehiculele utilitare mm, și creșterea prețurilor acestora nu vor reprezenta un nou obstacol în calea IMM-urilor. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Iar. Domnul președinte, Parlamentul European a reușit să-și impună ambițiile, adică până în 2020 se dorește practic uh, scăderea emisiilor uh, vehiculelor utilitare ușoare noi la 147 de grame pe 100 de kilograme de kilometri. Putem face lucrul acesta cu ajutorul tehnologiei moderne, însă, bineînțeles, folosirea acestei tehnologii costă. Uh, Uh, lucru foarte important pentru că în cazul uh, uh, în care dorim într-adevăr ca mediul înconjurător să fie pro- protejat, e important să luptăm pentru introducerea acestor vehicule utilitare de nouă generație. Prin urmare, mă bucur de adoptarea acestui raport. Vă mulțumesc. Grazie, la parola all'onorevole Ford. Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Ford. Vă mulțumesc. Tocmai am votat asupra unui raport în ce privește emisiile pentru vehiculele utilitare ușoare noi. Ca și cum am avea în sfârșit o legislație pentru uh, un domeniu unde chiar aveam nevoie de ea. Am văzut cât de mult au crescut prețurile pentru asemenea vehicule. Și să nu uităm că cei care folosesc aceste vehicule utilitare, că e vorba despre instalatori, despre tâmplar sau alte asemenea meserii, ei își doresc, bineînțeles, vehicule care să polueze mai puțin, dar au nevoie și de vehicule care să aibă un preț competitiv. Eu am văzut că totuși există inovare în acest sector, dar eu nu cred că era nevoie de reglementare europeană. E nevoie să se atingă aceste ținte, dar dacă vrem să le putem atinge, vom avea nevoie de mult mai multă inovare, pentru că altfel dacă nu există îmbunătățiri în sectorul de producție și nu numai uh, în ce privește legislația dictată de la nivel european, nu vom reuși să atingem aceste ținte și nu va fi spre serviciul principalilor interesați. Vă mulțumesc acum de cuvântul domnul Kelly. Uh, Din păcate nu am fost aici la dezbatere pentru că trebuia să merg la o altă reuniune însă aș dori să spun acum câteva cuvinte. În strategia 2020 ne concentrăm pe folosirea de energii regenerabile și ar fi important să se țină cont de eficiența energetică, mai ales în domeniul vehiculelor comerciale. Vehiculele comerciale parcurg în fiecare zi distanțe importante și uh, trebuie să Uh, stabilim standarde pentru a ne putea atinge obiectivele de eficiență energetică. Trebuie să stimulăm producătorii să creeze vehicule eficiente din punct de vedere al energiei și uh, să insistăm pe economiile de consum de litri pe kilometru și de asemenea de emisii. Vă mulțumesc! Grazie. Mulțumesc! Trecem acum la explicațiile de vot privind recomandarea domnului Lene. Cooperarea consolidată în domeniul cărării unei protecții a brevetelor unitare. Și dau cuvântul domnului Mastela în primul rând. Președinte. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Consiliul ne-a trimis o propunere de recomandare care autorizează o procedură de cooperare uh, consolidată în ce privește protejarea brevetelor unitare. Și mai multe state membre, printre care mai ales Italia și Spania, s-au opus acestui sistem, deoarece se prevede traducerea în numai trei limbi acestor brevete. Ori principiul egalității între uh, limbile oficiale ale Uniunii Europene este astfel încălcat. Și în urma negocierilor nu s-a putut adopta regulamentul cu unanimitate. Există mai multe probleme instituționale și juridice, de aceea s-a și ajuns la uh, procedura de la Curtea Europeană de Justiție, care în următoarele zile va trebui să se pronunțe asupra tuturor consecințelor, consecințelor jurisdicționale care uh, rezultă din aplicarea acestui regulament dacă nu se schimbă regimul lingvistic. De aceea eu am votat împotrivă. Vă mulțumesc, acum are cuvântul domnul Roden. Domnule har oplevet debatten her i parlamentssalen om det europæiske această dezbatere din Parlament este una salutară. E important să discutăm despre cooperarea consolidată în domeniul protecției brevetelor unitare. Însă ne dăm seama că tema este mult mai importantă, mult prea importantă pentru a fi tratată într-o manieră uh, super, superficială și mă tem că atitudinea noastră a fost una superficială. Ce, ce e cu regimul acesta lingvistic? Ce este cu uh, acest uh, brevet unitar exist, propus în cazul Uh, Uniunii Europene care practic nu are nicio uh, piață comună solidă. Să ne, dăm, să ne gândim, de exemplu, la diferența de preț între uh, brevetul european și brevetul american. E clar că Uniunea Europeană nu are nicio șansă pentru a face față concurenței. În momentul de față, ne dăm seama că încercările noastre, așa cum arată ele în momentul de față, nu aduc nimic nou și ar trebui să facem uh, progrese. Urmează domnul Bielan. Ochrone patentovei. Mulțumesc, doamnă președinte. Am discutat despre uniformizarea brevetelor de foarte mulți ani, iar regulamentele existente consumă foarte mult timp și foarte mulți bani. Acest sistem de înregistrare este inutilizabil pentru antreprenorii europeni și uh, nu stimulează crearea unei economii moderne și nu stimulează nici cercetarea. În fața concurenței acerbe pe piețele internaționale nu putem amâna luarea acestei decizii. Trebuie să lucrăm la crearea unei piețe uniforme de protecție a brevetelor. De asemenea, trebuie să ținem cont de anumite controverse, cum este chestiunea lingvistică. Trebuie să combatem discriminarea statelor membre mai mici și mai sărace. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Palone. Grazie, Presidente. Viviamo in un... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Avem o piață unde firmele noastre trebuie să facă față concurenței mondiale. Și acum, așa cum spune Comisia, se dorește să avem un sistem de brevete care să ducă la reducerea costurilor, mai ales pentru produsele noastre care trebuie să ajungă pe piațele din Asia. Și atunci mă întreb dacă nu ar fi mai eficient să avem brevete într-o singură limbă, astfel încât companiile noastre pot să poată face, facă cu adevărat față concurenței de pe piața mondială. Deocamdată avem două regimuri juridice diverse. Oare n-ar fi fost mai bine să armonizăm cele două regimuri uh, juridice existente? În ce privește acest mecanism de cooperare uh, întărită, consolidată, eu cred că reprezintă un prejudiciu pentru piața internă, pentru că astfel exista fragmentare a pieței în funcție de zonele geografice și va exista și concurență internă între statele membre. Unele state se vor regăsi în situații mai puțin favorabile decât alte state membre. Vă mulțumesc. Acum are contul domnul Pirilo. Doamnă președintă, Europa a dorit să aibă un instrument important, precum acest brevet unic, dar și să poată astfel să poată să joace pe picior de egalitate cu partenerii săi. Însă, cred că s-a ajuns la obiectivul contrar. Eu am senzația că nu s-a ajuns la un rezultat satisfăcător, mai ales dacă ne gândim la realitățile din Italia și nu cred că a fost întărit rolul Uniunii. Dacă aceste brevete nu vor exista decât în trei limbi, se, va, se vor crea condiții de inegalitate între firmele din Italia și firmele din țările în care acele limbi sunt uh, țări, uh, limbi oficiale. Eu am trimis o întrebare comisiei pentru că doresc să apăr folosirea limbii italiene dar între timp 25 din 27 de state membre au uh, votat pentru acest regulament, iar eu unul am vrut să mă abțin de la vot. Vă mulțumesc, acum are cuvântul domnul Grip. Dziękuję Pani Przewodnicząca. <clears throat> Obecne rozwiązania dotyczące ochrony... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Protecția brevetelor unitare în Europa Nimeni nu e mulțumit în momentul de față și e clar că avem nevoie de un sistem unitar la nivelul Uniunii Europene în ceea ce privește brevetele. Acest uh, sistem nou propus ar avea drept obiectiv uh, susținerea uh, cercetării și dezvoltării. Însă problema aceasta a problem, brevetelor unitare a generat o serie de discuții, precum cele pe marginea regist, registrului lingvistic și alte astfel de dezbateri. Însă uităm faptul că acest pas este unul foarte important. Prefetele unitare ar sprijini tocmai acele IMM-uri pe care le tot declarăm că le sprijinim. Am tot discutat aceste teme în Comisia pentru Industrie. Vrem să încurajăm inovarea în cadrul IMM-urilor și vrem să încurajăm aceste IMM-uri să solicite eliberarea de brevete. Sperăm că acest nou regulament va duce de asemenea și la protejarea mai bună a IMM-urilor din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc! Grație la parol. Mulțumim! Acum are cuvântul doamna Grib. Merci, madame euh, la présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am votat pentru raportul colegului Lene pentru a autoriza uh, cooperarea consolidată în domeniul creării unei protecții a brevetelor unitare și în fine, aș zice, 20 de ani de lupte ca să ajungem la un rezultat, la un început de realizare concretă pentru întreprinderile europene și IMM-urile și întreprinderile mari care așteptau de mult timp să aibă la dispoziție un astfel de instrument de o importanță majoră pentru concurență și pentru dezvoltarea întreprinderilor noastre. Am acordat această autorizare pentru cooperarea consolidată și astfel Parlamentul European a arătat cât de interesat este de această procedură specifică de cooperare consolidată. Vă amintesc că e a doua oară când se utilizează și în același timp Parlamentul a trimis un semnal concret întreprinderilor arătând că noi credem în concurența și, nu, în, concurența și în competitivitatea întreprinderilor noastre. 25 din 27 de state membre sunt pentru crearea unui brevet unitar european. Nu știu ce alte dificultăți sunt în celelalte state membre, dar haideți să preluăm conducerea și să dăm acest semnal foarte așteptat de lumea afacerilor. Mulțumesc! Mulțumesc! señora presidenta. Me he abstenido porque considero que la decisión. Vă mulțumesc, doamna președintă. Eu m-am abținut de la vot pentru că cred că crearea brevetelor unitare prin mecanismul cooperării consolidate este de fapt un eșec al Consiliului. Obiectivele nu vor fi atinse într-un într-o perioadă rezonabilă de timp. Este un model de ineficiență. Așteptăm uh, hotărârea Curții de Justiție și ar trebui ca la Consiliu să se ajungă la o poziție comună și eventual să se gândească la alternativa existenței acestor brevete într-o singură limbă. Cum spuneam, această opțiune ar fi fost de preferat pentru a Uh, avea mai multă competitivitate. Acum avem o hotărâre care va duce la fragmentarea pieței, pentru că atunci când s-a făcut o alegere a trei limbi, nu s-au protejat interesele firmelor noastre și a pieții noastre. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Micolașic. Uh, acum, Europska Unia, posilniță. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Momentul în... Dacă ne dorim o creștere a competitivității uh, europene, uh, atunci trebuie să folosim tot potențialul creativ de care dispunem. Sistemul patentelor, brevetelor în Uniunea Europeană are o serie de deficite și tocmai de aceea nu putem să garantăm o protecție unitară a brevetelor unitare și tocmai de aceea, de asemenea, nu putem să exploatăm pe deplin toate potențialele pe, de care dispunem. În crearea unui sistem unitar al brevetelor ar duce la creșterea transparenței, la scăderea costurilor cu care se confruntă IMM-urile, uh, costuri care sunt, sau scăderea costurilor care este foarte importantă. Trebuie să ne dăm seama că costurile în Europa pentru obținerea unui, acest, unui astfel de brevet sunt de trei ori mai mare decât uh, cele achitate în Statele Unite ale Americii. Am uh, depus o serie de eforturi pentru crearea acestui sistem. Până acum nu am avut succes, dar acum, uitați, ni se oferă posibilitatea de a face un pas înainte. Vă mulțumesc! Grazie. La parola all'onorevole. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Ugeas. Grazie, președinte. <clears throat> Quando un... Vă mulțumesc, doamnă președintă. În urmă cu un secol, brevetul de UCI a fost recunoscut de uh, industria telefoniei din uh, uh Statele Unite ale Americii. De fapt, acest brevet nu a fost recunoscut și asta nu din cauză că nu s-a folosit limba engleză, ci dintr-un motiv tehnic. Acum suntem într-o situație paradoxală. Și, dincolo de rezultatul votului, eu cred că faptul că s-a adoptat un brevet trilingv, din care italiana este exclusă, este un semn al slăbiciunii guvernului nostru. Faptul că nu poate să influențeze politica europeană. Cum spuneam, este o slăbiciune a politicii noastre interne, mai ales în domeniul cercetării și al inovării. Este de ajuns să reamintim că studiul asupra competitivității publicat în luna decembrie anului trecut arată că în ultimii ani Italia a făcut cadouri de 4 miliarde de euro uh, celorlalte țări membre, unde s-au uh, dus cercetătorii noștri. Și acești cercetători nici măcar nu mai folosesc limba italiană pentru că au învățat engleză, franceză, germană sau mai știu eu ce altă limbă și se vor adopta asemenea brevete fără ca um, colegii din Italia să poată să profită și firmele din Italia să poată să profite de acest lucru. Vă mulțumesc că acum are cuvântul domnul Antinoro. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu vreau să iau cuvântul ca să explic de ce am votat astăzi împotriva acestui raport. Deoarece un asemenea brevet unitar poate să uh, aducă avantaje pieții unice din Europa, dar ar fi fost și mai bine dacă am fi folosit o procedură diferită mecanismul cooperării consolidate nu ne duce nicăieri. Este numai o nouă etapă din această lungă istorie a adoptării brevetului unic european. Știm că acest mecanism a fost cerut de 12 state membre, deci eu sunt împotriva lui și am votat și împotriva acestei rezoluții, deci există o incompatibilitate cu articolul 20 din tratat, unde se stipulează că există egalitate între limbile oficiale din uh, Uniunea Europeană și de asemenea uh, există probleme și cu acele articole care garantează condiții de concurență echitabilă între uh, companiile europene și aștept cu nerăbdare hotărârea instanței de la Luxemburg și sunt convins că în urma pronunțării acestei hotărâri va trebui să schimbăm și noi textul pe care l-am votat. Vă mulțumesc, acum are cuvântul domnul Sasoli. Doamnă președintă, încă o dată am asistat la incapacitatea guvernului italian de a proteja profilul european al Italiei și interesele companiilor noastre. Vedeți că 25 de state membre din 27 și marea majoritate a acestui Parlament împărtășesc o propunere de regulament în ce privește brevetele unitare. Brevete care sunt foarte importante pentru firmele cele mai inovatoare și cele mai competente pe plan internațional. Autoexcluderea Italiei va face ca companiile noastre să nu fie suficient de bine protejate în Europa și în lume. Și suntem de-a dreptul surprinși de faptul că guvernul nostru nu mai valorizează limba națională, sustrage, pune capăt subvențiilor acordate institutelor culturale și are o atitudine mai degrabă șovinistă în ce privește limba. Ori, firmele noastre de mult timp au cerut ca brevetele să existe numai în engleză, limba folosită peste tot în economia globală s-a ajuns la un rezultat și anume că aceste brevete nu vor exista decât în trei limbi, deci nu va exista, vor exista brevete în limba oficială a fiecărui stat membre. Doamnă președinte, nu știu de ce ne-am pripit cu votul înainte să aflăm care este hotărârea Curții Europene de Justiție de la Luxemburg, care va interveni în prima săptămână a lunii martie. Pentru că datorită acestei hotărâri să sperăm că va exista posibilitatea de recurs în fața tribunalelor care va fi competente în ceea ce privește chestiunile legate de brevete pentru apărarea brevetelor în limba sa națională. Iată de ce noi am luat această hotărâre a delegației uh, italiene din Partidul Social uh, și Democrat. Noi am luat hotărârea să ne abținem. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Kelly. Uh, această propunere nu este perfectă, din păcate, și va trebui să fie revizuită în urma hotărârii Curții Europene de Justiție, din, de care va fi pronunțată peste câteva săptămâni. Dar cred că reprezintă totuși un pas în direcția cea bună și de aceea am și susținut această inițiativă. Am uh, participat la multe reuniuni aici în Parlament pe tema inovației și am constatat că cei mai mulți cred că ieșirea din recesiune poate fi făcută numai prin inovație, ceea ce înseamnă cercetare, dezvoltare și produse noi. Trebuie să se breveteze produse noi. Și noi trebuie să creăm un sistem în Uniunea Europeană care să fie simplu și rentabil, așa cum este cel din Statele Unite. Suntem încă departe de acest cel, dar cred că cel puțin am, ne îndreptăm în direcția respectivă, de aceea am susținut propunerile de astăzi. Mulțumesc. Uh, domnul Kleis. Dank u, uh, voorzitter. Ik heb mij onthouden. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Am, uh, m-am abținut la vot nu pentru că aș avea ceva împotriva unei protecții a brevetelor unitare. Nu, din potrivă, companiile olandeze au cerut uh, de ani de zile un astfel de sistem. Prin urmare, nu îl putem decât uh, susține. Însă, în momentul în care, uh, însă, în momentul de față, un astfel de brevet costă enorm. Problema este însă legată de registrul lingvistic. Trebuie să stabilim în ce măsură propunerea Comisiei va include și alte limbi, altele decât engleza, franceza și germana. Cred că ar trebui să facem posibilă includerea solicitărilor de brevetare în limbile naționale. Vă mulțumesc. Urmează acum Uh, contaminarea radioactivă a produselor alimentare, raportul Ivo, Ivo Bele. Urmează domnul Micolagic. Grație, prezidente. Uh, vážení kolegovia, kolegyne. Vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. Decodificarea acestor reglementări duce la creșterea transparenței tuturor reglementărilor privind radioactivitatea. Trebuie însă să evaluăm temeiul juridic. Conform acestuia, trebuie să, țin, să se țină cont și de noile prerogative ale Parlamentului în ceea ce privește protecția sănătății publice. Sunt de acord că articolul 168b reprezintă un solid temei juridic. Vorbim aici despre protecția sănătății publice, iar lucru acesta se aplică și în cazul uh, contaminării radioactive a produselor alimentare. Vă mulțumesc! Urmează domnul Ugeas. La Vă mulțumesc, doamnă președinte Angelili. Sunt de acord cu marea parte a propunerilor de modificare făcute prin acest text, care nu face decât să codifice anumite ă, limite maxime admisibile care deja erau reglementate în ce primește contaminarea radioactivă a produselor destinate uzului animal sau alimentar. Se vorbește despre eventualele accidente nucleare. Și, de asemenea, se face trimitere la riscul pe care reprezintă centralele nucleare. Dar ar trebui să ne gândim și la faptul că anumite state se încăpățânează și vor să ia uh, măsuri mai restrictive în ce privește fructele care au, sau legumele sau nutrețurile care au fost contaminate noi credem că se poate face mai mult, ar putea să existe procese de mediere, s-ar putea evalua mai bine riscurile și eventual s-ar putea acorda derogații, derogări, mă scuzați. Bine, cel mai bine ar fi să nu existe derogări, dar ar trebui să se țină cont de răspunderea autorităților uh, publice în cazul în care are loc un accident uh, nuclear. Domnul Grib acum. Mulțumesc prevederile juridice legate de protecția produselor alimentare de radiații provin din uh, vremea catastrofei de la Cernobâl, ceea ce ne arată cât de dificil este acest subiect din punctul de vedere al sănătății publice. Tratatul de la Lisabona cere actualizarea acestor reglementări. Parlamentul pune în evidență articolul 168 din Tratatul de la Lisabona, Însă Comisia arată un alt articol din tratatul Euratom. Trebuie să ne protejăm consumatorii, însă trebuie să protejăm și agricultorii. Agricultorii trebuie să fie despăgubiți pentru pierderile lor. Ni s-a prezentat o listă de posibile pericole pe baza radiațiilor din surse naturale. Vă rog să țineți cont și de faptul că noi importăm în continuare alimente și produse alimentare din lumea întreagă din zone unde standardele de sănătate publice, inclusiv cele referitoare la contaminarea radioactivă, trebuie să fie respectate. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Antonioții! Grazie, președinte. Vă mulțumesc, doamnă președintă. În această propunere de codificare a celor trei regulamente adaptate din 1987 până 1990, care fixează nivelele maxime admisibile de contaminare în caz de urgență, permit să motiveze ex post un articol existent care dă dreptul Consiliului să se, să exerciteze direct competențele și să adopte un regulament pentru a confirma măsuri de urgență propuse de Comisia Europeană. Sunt de acord cu domnul raportor Belet și anume că nu putem să disociem acest lucru de articolul la care se face uh, referire. Având în vedere noile norme din tratatul de la Lisabona, trebuie să ne gândim dacă um, justificarea este adecvată pentru luarea unor asemenea hotărâri din, de către Consiliu. Și trebuie să ne gândim dacă aceste competențe de executare, um, care sunt exclusive ale Consiliului, sunt uh, suficient de bine delimitate. De asemenea, uh, circumstanțele de după un accident trebuie să fie garantite și trebuie să se știe clar că comisia trebuie să aibă un rol clar definit de monitorizare și încă o dată să se țină cont de limitele de competențe ale Consiliului. Vă mulțumesc. Se suspendă ședința până la orele 15.